delegat. Președintele conferinței uh, președinților de comisii m-a informat că nu s-au depus obiecții în conformitate cu articolul 156 din regulamentul de procedură. Dacă nu se depun obiecții în 24 uh, de ore de un grup politic sau de cel puțin 40 de membri, de membri, atunci recomandarea va fi considerată aprobată, altfel va fi supusă la vot, iar recomandarea o găsiți pe pagina de internet a sesiunii plenare. Astăzi, împreună cu președintele, cu președinta Consiliului,